la ora 11 să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume declarația Comisiei în legătură cu evaluarea timpului de conducere și a perioadei de repaus. Comisarul Baro are cuvântul. Domnule președinte, voi citi declarația Comisiei privind evaluarea timpului de conducere și a perioadei de repaus. Eh, Regulamentul comunitar european eh, din 2006 eh, a intrat pe 11 aprilie 2007. Asta înseamnă că s-a întâmplat acum aproximativ 2 ani în urmă și înlocuiește regulile care uh, fusese uh, neschimbate o perioadă de peste 20 de ani. În momentul uh, adoptării, acest regulament, Comisia urmărește activ aplicarea sa în cadrul numeroaselor reuniuni cu statele membre, în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții industriei, sindicatelor, comitetelor de lucru care au fost create de către comitet. Deci, Comisia va publica un raport bianual privind uh, uh regulile sociale și o concluzie preliminară uh, este că efortul statelor membre în ce privește controlul respectării acestor uh, declarații uh, trebuie intensificat. Printre inițiativele luate de comisie putem uh, cita liniile directoare care au fost publicate în acord cu statele membre și care vizează asigurarea uh, Uh, armonizării regulilor privind uh, timpul de conducere și perioadelor de uh, repaus, în cazul în care șoferul trebuie să-și întrerupă repausul datorită unei urgențe intervenite. Comisia lucrează intens pentru coordonarea cronotahografului digital în ianuarie un pachet de măsuri eh, referitor la sistem acesta a fost adoptat și eh, există acum eh, interesul pentru un echipament specific cu un asemenea cronotachograf. Există specificații tehnice privind uh, acest aparat care se discută acum în comitologie. Printre altele, uh, aceste măsuri vor vor facilita măsurile uh, privind utilizarea cronotahografului de către șofer. Comisia conchide că aplicarea regulilor care sunt în vigoare încă de 2 ani și noua legislație privind timpul de conducere și perioada de repaus a adus cu sine o ameliorare. Comisia împreună cu statele membre va convinge statele membre care aderă la uh, această convenție să aplice aceste reguli începând cu 2010. Dar statele membre trebuie să vegheze ca aceste reglementări sociale să fie aplicate într-o manieră armonizată în Europa. Asta este ceea ce pot uh, să prezint Parlamentului ca informare în numele Comisiei și voi asculta cu interes uh, intervențiile uh, parlamentarilor înscriși în dezbatere. Mulțumesc, domnule comisar. Iar acum, din partea grupului PPDE, doamna Wortman Kohl. Er eh, Mulțumesc. A fost o confuzie în această dimineață în legătură cu această declarație a Comisiei. Totuși, eh, eh, întrebarea orală pe care grupul PPE a transmis-o Comisiei este baza pentru această declarație. Uh, se, dă, uh, se exprimă preocuparea pe care o avem. În ciuda angajamentelor Comisiei, suntem preocupați în legătură cu ramificațiile practice uh, ale acestei legislații. Chiar dacă Uh, putem să ajungem uh, la uh, amenzi foarte serioase și, de asemenea, staționările vor fi mai îndelungi, va fi foarte greu să găsim posibilitatea ca șoferii mașinilor de mare tonaj să găsească posibilitatea de a staționa pe durata nopții. Nu e vorba de a ne interesa de Uh, dispoziții, ci trebuie să menținem dispozițiile existente, să facem o evaluare uh, a acestora, astfel încât să ținem uh, cont de preocupările sectorului. Această evaluare trebuie să fie una cuprinzătoare pentru a putea face îmbunătățirile necesare pentru că dezavantajul este că astfel de dispoziții nu au forțe de lege în statele membre și uh, de multe ori ne uh, găsim uh, în imposibilitatea de a acționa pentru că dispozițiile nu sunt constrângătoare. Domnule comisar Baro, mă bucur că Uh, îl uh, înlocuiți pe domnul Tani și sper că veți uh, accepta această evaluare. Mulțumesc în numele grupului socialist. Dau cuvântul doamnei Țicău pentru două minute. Senior președinte, monsieur comisar, reglementările europene timpul de lucru și uh, timpul de conducere perioadele de odihnă pentru șoferii pentru transportatorii rutieri se referă atât la condițiile sociale din domeniul transportului rutier

Mulțumesc. Colega mea de la grupul conservator a vorbit despre eh, faptul că sectorul acesta își face mari griji în legătură cu faptul că dacă un minut uh, este depășit uh, timpul de conducere, după aceea uh, ai de suportat sancțiuni foarte serioase. Ei bine, eu aș vrea să o consolez pe colega mea, să-i spun că majoritatea statelor membre nu își îndeplinesc deloc îndatoririle de control sau le îndeplinesc foarte lax. Așa că sancțiunile sunt mult prea uh, mărunte. Deși întâlnim uh, în realitate situații catastrofale. Dacă oprești un șofer Uh, care a lucrat 38 de ore neîntrerupt, uh, să nu-mi povestească nimeni că nu a găsit o parcare. Dar există o presiune din partea uh, șefilor săi ca el să lucreze până când leșină. Aici este riscul cel mare și de aici și numărul mare de accidente cu tiruri și uh, autocamioane de transport de mari dimensiuni. Din păcate, uh, uneori asemenea uh, șoferi care sunt atât de tracasați transportă și marfă periculoasă, ceea ce face ca riscurile să crească și mai mult. Insist asupra faptului că este esențial controlul riguros, iar în momentul în care vom introduce tahograful digital, trebuie să fim susținuți de toate statele membre, pentru că în sfârșit vom putea în felul acesta să asigurăm un control mai bun în folosul șoferilor, în folosul țărilor prin care uh, ei circulă și al tuturor participanților la trafic. Mulțumesc doamnei Lichtenberger pentru un minut și jumătate din partea grupului Indem, domnul Blockland. Mulțumesc, domnule președinte. În sfârșit, uh, cred că lucrurile privind funcționarea timpilor de conducere și a perioadei de repaus funcționează, pentru că uh, până uh, acum am avut probleme cu nerespectarea acestor reguli și trebuie să ne gândim și ce trebuie să facem de aici înainte pentru ca aceste uh, reguli să fie uh, respectate. Eu, în general, nu sunt pentru armonizări, dar sunt pentru un mod de operare cât mai uh, evident, pentru că doar așa vom putea să nu mai aplicăm uh, penalizări și sancțiuni nerealiste și să nu introducem și perioade de timp uh, care de asemenea mi se par inacceptabile. Cred că mai există și un risc uh, de discriminare uh, pentru anumiți șoferi care creează riscuri pentru piața internă. Să ne gândim că un șofer trece prin Franța și primește o amendă de 75 de euro pentru că nu s-a odihnit încă 15 minute. Dar um, el nu va mai avea uh, timp să încarce și să descarce pentru că a fost reținut o perioadă de timp mult prea lungă de către poliție, ceea ce uh, atrage după sine iarăși pierderi serioase de bani. Comisia, uh, de fapt, va avea vina pentru asemenea tulburări ale pieței interne și în calitate de neerlandez privesc presud. Mulțumesc, iar acum

Mulțumesc. Pentru un minut și jumătate, domnul Liberaschi. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, discutăm despre timpii de conducere și perioadele de odihnă pentru conducătorii auto. Trecem printr-o criză financiară, conducătorii auto sunt uh, și ei influențați de această criză în mod negativ, multe companii din uh, acest sector al transporturilor se confruntă cu probleme grave. Așadar, sistemul actual este un sistem complicat, Există multe probleme și cum am putea să reacționăm la aceste reguli pe care le-am introdus până acum, care este efectul lor, nu există până acum nicio dovadă că reguli mai stringente, mai puțin stringente, care ne-ar putea permite să extindem uh, timpii de conducere săptămânali, uh, ar duce neapărat la un pericol mai mare pe șoselele noastre. Pe de altă parte, aplicarea stringentă, restrictivă a regulilor impune o sarcină din ce în ce mai uh, grea asupra sectorului transporturilor, vorbesc de eurovinietă, de internaționalizarea costurilor, toate aceste lucruri ar putea să pune întregul sector în pericol. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Domnule Liberațchi, acum comisarul are cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, ascultat cu atenție intervențiile. Aș spune că această reglementare se află acum într-o perioadă de rodaj, ca să folosesc un termen din uh, domeniul transportului și este un document foarte important pentru sectorul rutier, dar și din uh, rațiuni sociale. Și pentru a a răspunde celor care uh, și-a exprimat uh, neliniștea în legătură cu această profesie. Comisia este conștientă de faptul că deciziile care s-au luat de către Comisie și Consiliu în colaborare cu partenerii sociali uh, ține seamă de necesitățile acestei profesii. E adevărat că pe 13 ianuarie 2009 noi am adoptat un document care definește um, anumite caracteristici în acest domeniu și, um, și articolul 10 din directiva 2006 um, sunt preluate. Sigur că există reglementări care diferă de la un stat membru la altul, dar acest lucru trebuie să fie uh, menționat. Am spune în același timp că și îi răspund doamnei uh, Wortman Cole, care a evocat necesitatea uh, ca uh, șoferii să găsească un, o parcare securizată, dar sigur că merită să ne batem ca aceste parcări securizate să fie stimulate dar rămân ne sigur și o realitate că trebuie câteodată să cauți uh, foarte mult uh, până găsești o asemenea uh, parcare sigură. Domnul Liberatski, cunoaștem care sunt constrângerile acestui sector. Um, sigur că um, dorim să protejăm șoferii vis-a-vis de anumite riscuri pe care și le asumă S-a vorbit din acest punct de vedere de necesitatea de a impune o securitate pentru transportul rutier. Domnule Marinescu, sigur că noi ne vom strădui să aplicăm uh, aceste reglementări într-o manieră constantă, dar este la fel de adevărat că în clipa de față nu putem vorbi încă despre uh, dispoziții legislative, trebuie să creiem, să lăsăm un timp necesar pentru ca anumite deprinderi să se dezvolte, să se impună. Iar ă, într-un domeniu în care ă, se încearcă o armonizare a ă, modalităților de lucru, cred că vom reuși în timp și să creăm o mai mare securitate pentru șoferi. Iar Domnul uh, Tajani uh, va veghea asupra uh, aplicării acestor reglementări la fața locului și Mulțumesc în cele din urmă pentru observațiile pertinente care au fost făcute în această seară de către parlamentarii care au luat cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Iar acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre dezbaterea pe marginea recomandării pentru a doua lectură a doamnei Doyle privind stabilirea limitelor reziduilor substanțelor farmacologic active în alimentele de origine animală. Și să vedem dacă doamna Doyle și-a făcut apariția în sală. Dacă nu, uh, suspendăm ședința pentru două minute pentru ca doamna Doyle să-și facă apariția în mijlocul nostru. Aici este la señora Doyle. Iată că doamna Doyle sosește. este binevenită, dar este o intrare triumfală, aș putea spune. Sunteți pregătită să interveniți? Pot să vă dau cuvântul, doamna Doyle? Întreabă președintele, vă rog, aveți cuvântul. Puteți începe când doriți, vă rog. Timing list very closely and it was 10 M-am uitat foarte atent și la 10.30 trebuia să înceapă dezbaterea acestui raport, așa că îmi cer scuze că am uh, ținut uh, membrii Parlamentului să aștepte. Uh, domnul comisar Verheugen este pe drum. Aș prefera, dacă sunteți de acord, să aștept două minute până când sosește domnul comisar Verheugen, pentru că am lucrat cu domnul comisar doi ani la acest raport. Așteptăm două minute până sosește domnul comisar Verheugen.